Hello, uh, welcome to the press. Bună ziua! Bun venit la conferința de presă a grupului Renew. În primul rând vreau să vă informez că este prima ședință plenară pentru șase colegi noi după Brexit. Uh, le urăm uh, bun venit. Doi uh, parlamentari, Sandro Goți și Ilana Ciucurel, un deputat de la VVD, VVD, din Olanda, Brand Pat Grotius, unul din Spania, de la Ciudadanos, Adrian Vasquez și unul din uh, Danemarca, Vestre, linia Sogard Lidl și unul din Irlanda, la uh, Fenefail, Barry Andrews. Aș dori să uh, ferici pe colegii de la Fenefail pentru rezultatele bune din Irlanda și uh, sper că vor juca un rol uh, politic uh, important în viața politică din Irlanda în următorii ani. În ceea ce privește ordinea de zi a ședinței plenare, aș dori să vă spun câteva cuvinte despre CFM, despre buget, despre statul de drept din Polonia. Am demarat o dezbatere privind acest subiect și despre documentul cu privire la inteligența artificială al grupului Renew pe care l-am lansat astăzi. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, vreau să-i mulțumesc uh, lui Jean-Michel pentru uh, accelerarea discuțiilor și găsirea unui uh, acord. Salut faptul că președintele Consiliului European, Jean-Michel, a hotărât să se implice pe deplin în acest proces de negociere, fiindcă noi considerăm că cu cât găsim un acord mai rapid, cu atât vom oferi mai multă claritate politicilor europene și cu atât mai bine vom ști ce trebuie să facem în următoarele luni și în următorii ani. Dar, bineînțeles, este important să avem un acord cât mai repede cu putință, Însă este important să avem un raport de calitate și un rezultat de calitate. Avem priorități foarte bine definite. Ne-am am întâlnit, uh, am, am constatat că șefii de stat și de guvern uh, sprijină prioritățile Uniunii Europene cu fermitate pentru următorii ani, mai ales în ceea ce privește pactul ecologic, dar și în ceea ce privește agenda digitală, migrația, consolidarea cercetării și uh, inovării, securitatea și apărarea o mai multă implicare pentru cetățeni, învățământ, sănătate și așa mai departe. Ei sunt uh, foarte angajați la nivel politic privind aceste aspecte, dar în momentul în care discutăm despre resurse financiare, se întâmplă ceva ciudat, se schimbă abordarea. Vorbim uh, despre greutăți în ceea ce privește un buget uh, puternic la nivel european, negociem uh, amănunte, lucruri mici și uh, uh, până la urmă mesajul nostru, mesajul Parlamentului, pentru că nu suntem singurii care sprijină, care doresc o abordare europeană puternică, este că, bineînțeles, principalul actor este Consiliul, bineînțeles, statele membre, dar nu vom accepta un buget care nu corespunde acestor priorități uh, puternice și obiective clare ale Uniunii Europene, fiindcă acum trebuie să avem și posibilitatea de a materializa aceste priorități, ceea ce înseamnă că avem nevoie de un buget uh, solid. În al doilea rând, înțeleg că în anumite situații, pentru unele state membre, s-ar putea să fie greu să uh, sporească din șapte în șapte ani, de câte ori discutăm despre CFM să-și sporească și să-și revizuiască în creștere contribuțiile lor. Iată de ce, pentru un buget european trebuie să avem și resurse proprii europene. Și aici trebuie să începem cu un angajament foarte clar de data aceasta, dat fiind că resursele proprii se discută de ani de zile. Și de fiecare dată când facem presiuni, de, de, mă scuze, de fiecare dată când dăm de, o, de fiecare dată dăm deoparte acest subiect, iar CFM-ul rămâne la nivelul de negocieri între statele membre. Acum avem o șansă de a ne arăta ambițioși în ceea ce privește resursele proprii. Avem modalități de a rezolva această problemă iar uh, acest element va fi uh, unul foarte important pentru grupul nostru și nu numai pentru noi, și anume de a uh, avea o majoritate în favoarea CFM-ului. Deci dimensiunea bugetului total, noile resurse proprii care sunt foarte importante, iar pentru noi aici este important și un mecanism al statului de drept care merge mână în mână cu CFM-ul, fiindcă iar aici fac uh, legătura cu ce se întâmplă în Polonia privind statul de drept și aici mă refer și la, la acest subiect după ce am trăit acest fenomen în ultimii trei ani în România, unde uh, guvernul, nu cetățenii, nu țara, deci guvernul politic a hotărât să se joace cu majoritatea politică în Parlament, influențând uh, statul de drept și justiția pentru a-și uh, um, consolida puterea și controlul politic. Nu este acceptabil așa ceva. Nu este vorba despre suveranitatea unei țări. Este vorba despre partajarea de valori comune în momentul în care accepti că vrei să, să folosești beneficiile Uniunii Europene, banii Uniunii Europene, trebuie în egală măsură să accepti regulile și valorii Uniunii Europene. Grup, uh... De aceea, grupul nostru a cerut să vedem care este stadiul uh, stadiul statului de drept uh, în Polonia pe ordinea de zi pentru ca să avem un mesaj clar din partea Comisiei în legătură cu modul în care intenționează să acționeze în această privință și să evidențiem faptul că acum este momentul să trecem uh, de la declarații și vorbe la fapte Discuția privind CFM-ul este o bună ocazie și mă bucur că Charles Michel a inclus acest lucru pe ordinea de zi în discuțiile bilaterale cu statele membre în încercarea de a găsi un sprijin între această legătură între uh, buget și statul de drept. Pentru că ceea ce s-a întâmplat uh, în Polonia cu guvernul și majoritatea politică este foarte clar pentru că au majoritate, consideră că au toate drepturile de a influența deciziile în justiție, iar acei magistrați care nu țin cont de acest uh, lucru sunt supuși unor presiuni, li sunt reduse uh, salariile. Uh, se, uh, sunt afectate pensiile și se iau alte măsuri pentru a-i descuraja pe judecători să uh, își desfășoare activitatea, în primul rând, independent. Nu poți să ai o justiție independentă atunci când ministrul justiției, care este numit pe criterii politice, găsește modalități de a contracara aceste decizii. De aceea, este nevoie să avem mecanisme foarte clare pentru uh, statul de drept în uh, ceea ce privește uh, bugetul și grupul meu susține acest lucru. Vreau să vă vorbesc și despre un document pe care l-am adoptat ieri în grup ieri în ceea ce privește inteligența artificială. Împreună cu pactul ecologic Uh, transformarea digitală este un uh, obiectiv cheie pentru Uniunea Europeană și am dorit să ne exprimăm poziția în această privință. Uh, înainte chiar de a vedea documentul pe care Comisia îl va elabora în acest domeniu. În această după-amiază avem o discuție cu vicepreședintele Margaret Verstappen și cu comisarul Thierry Breton pe marginea acestui document este o modalitate pentru noi să cerem, nu numai să cerem uh, Comisiei să vină cu o propunere legislativă, dar și să contribuim la acest uh, proces. Așa cum am făcut și în cazul migrației, cu un document propriu, uh, cum am procedat și în ceea ce privește cooperarea cu Balcanii Occidentali. Acum facem același lucru cu inteligența artificială în mod clar, inteligența artificială este o prioritate importantă pentru dezvoltarea economică și socială a Europei. Avem nevoie de jucători puternici, de campioni în acest domeniu în Europa. Nu numai că susținem IMM-urile să investească în inteligență artificială, dar să dezvoltăm companii europene puternice și pentru asta este nevoie să consolidăm uh, piața uh, comună și uh, crearea unei piețe digitale. Avem nevoie însă și de reguli foarte clare pentru a proteja drepturile individuale și drepturile cetățenilor. Și aceasta este modul în care am abordat uh, această lucrare, acest document. Vedem în China o abordare liberală uh, în scopuri uh, economice, în ceea ce privește inteligența artificială, dar o abordare iliberală atunci când sunt implicate drepturile omului Trebuie să protejăm împotriva riscurilor potențiale și considerăm că Uniunea Europeană este bine plasată să obțină claritate în acest domeniu. Un sprijin uh, puternic, inclusiv financiar, pentru investiții, pentru inovare, reguli cât se poate de clare pentru piața comună, dar și stabilirea unor norme, unor standarde pentru a proteja drepturile individuale și drepturile cetățenești. De asemenea, vrem să promovăm utilizarea unei strategii uh, privind datele pentru a dezvolta uh, inteligența artificială. Toate aceste idei sunt uh, dezvoltate în documentul nostru. Dacă aveți întrebări cu privire la această chestiune sau altele, aș dori să știu au fost uh, multe uh, chestiuni legate de transparență în ceea ce privește inteligența artificială. Cum uh, considera să faceți presiune asupra lui Google, Amazon pentru a avea o transformare, o transparență? Exact ceea ce am spus, prin reguli clare la nivel european, în momentul de față nu avem reguli clare, încercăm să negociem pe baze individuale cu aceste mari multinaționale. Dar dacă vom avea reguli pentru toți actorii de pe piața europeană privind uh, modul în care sunt utilizate datele, atunci marile companii, Google și celelalte, uh, vor trebui să se supună acestor reguli. În, foarte interesant, în ultimele luni, uh, colegii de la Renew au organizat reuniuni, uh, consultări cu actori nu numai din Uniunea Europeană, ci și din Asia și Statele Unite am fost uh, încurajați uh, în mod deosebit de acești uh, jucători, agenți economici, operatori din Asia și Statele Unite de a încerca să obținem reguli și standarde pe piața europeană. Pentru că îi spun sigur, dacă Europa va avea aceste standarde, aceste reguli, celelalte mari puteri vor trebui să procedeze la fel Uh, pentru că acum suntem oarecum pe o piață sălbatică și trebuie să uh, negociem de la caz la caz. Asta este ambiția noastră legată de acest uh, document și am cerut, să fac am cerut comisiei să facă acest lucru. Dacă sunt și alte întrebări. Mulțumesc. Ați vorbit despre România. România și problemele legate de statul de drept. Dar uh, nu ați vorbit despre Ungarie. Uh, cum uh, procedura din articolul 7 influențează guvernul maghiar să-și schimbe uh, politica. Dacă situația s-a schimbat, dar s-a îmbunătățit sau a rămas la fel. Am menționat uh, Polonia pentru că ceea ce s-a întâmplat în Polonia este acum pe ordinea de zi, dar da, avem o procedură în curs uh, împotriva uh, Ungariei și da, am cerut uh, comisiei să uh, urmărească ambele dosare Însă concluzia generală este că articolul 7 nu este suficient uh, pentru a acționa în astfel de uh, situații. Avem nevoie de proceduri uh, intermediare și mecanismul statului de drept care este aplicabil tuturor uh, statelor membre este unul cheie. Am avut uh, o întâlnire cu Vera Iurova și cu Didier uh, Reinders săptămâna trecută. Ne-au dat asigurări Comisia va uh, veni cu o nouă abordare în ceea ce privește urmărirea combaterii uh, corupției, funcționarea statului de drept cu acest uh, raport anual, analizând ce se întâmplă în fiecare stat membru. Acestea vor fi foarte utile pentru a vedea nu numai care este situația în fiecare stat membru, nu numai în Polonia și Ungaria, pentru că nu trebuie să lăsăm impresia că uh, Comisia sau Uniunea Europeană uh, au probleme numai cu unele state membre. Trebuie să vedem care este situația în toate statele membre și atunci când avem probleme, uh, să avem și instrumentele necesare pentru a gestiona astfel de situații. Trebuie să avem astfel de instrumente și de aceea discutăm acum despre CFM. Este un moment foarte important să luăm decizii. Alte întrebări? Uh, care sunt uh, principalele greutăți cu care vă confruntați uh, în ceea ce privește comerțul cu animalele de companie. Avem o legislație la nivel european care se aplică de instituțiile uh, statelor membre, ca și în alte cazuri. De aceea, din păcate, în unele state membre avem această legislație care nu se aplică cu aceeași rigoare ca în alte părți ale Europei și în această privință, Comisia Europeană trebuie să uh, găsească măsuri în calitate de gardian al tratatelor și aplicării legislației europene. Comisia trebuie să se asigure că instituțiile naționale ale statelor membre aplică cu aceeași rigoare aceste reguli în toate statele membre. Pentru că și de asta depinde credibilitatea Uniunii Europene. În multe domenii, la nivel european, Uh, nu facem decât să luăm decizii, uh, hotărâm uh, instrumente, după care aplicarea este asigurată de statele membre. Din păcate, vedem că exigența și calitatea activității în acest domeniu în unele state membre variază foarte mult. Comisia are rolul de a asigura aplicarea legislației pe care o propune, nu numai să se asigure de conținutul acesteia. Mulțumesc foarte mult! O zi bună!